Ești europene, Right to Water. Raportorul are 4 minute la dispoziție. The right to water. Mulțumesc foarte mult. Dreptul uh, la apă la cetățenilor europeni este un uh, exemplu de angajament uh, democra- democratic. Am avut 1,8 milioane de semnături care au fost obținute. Subiectul acesta este important, deci, pentru cetățenii noștri gestionarea resurselor de apă sunt foarte, este foarte importantă pentru cetățenii noștri și nu poate să fie un uh, subiect ignorat, iar în țara mea, în Irlanda, uh, introducerea unei taxe fixe la apă a, a rezolvat multe probleme pe care le cunoscusem înainte. Și, într-adevăr, Irlanda este astăzi în fruntea uh, acestor inițiative și recunoscută ca un pionier în materie de fiscalitate a apei, ca să nu fie cetățenii sărași cei mai afectați. Pe lângă acesta, uh, Comisia însă nu a răspuns, la, a răspuns în mod vag și nu s-a adresat așa cum se cuvine campaniei noastre și pur și simplu nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Cetățenii au nevoie de răspunsuri, au nevoie de acțiuni concrete din partea UE și este păcat și chiar jalnic că Comisia Europeană nu a venit cu o propunere legislativă care să arate că dreptul la apă este un drept individual fundamental în Europeană. Este cererea pe care noi am făcut-o și pe care Comisia a ignorat-o cu uh, desăvârșire până acum. Să sperăm că situația totuși se va uh, rezolva furnizarea apei este un monopol natural, știm asta, și concurența în acest domeniu nu poate să fie ceva care să funcționeze nu e vorba de o resursă, o materie primă ca oricare alta, nu trebuie să se facă profit, toate investițiile trebuie să fie reinvestite în infrastructuri, în servicii și nu să meargă la acționar sau la director sau la manager. Este foarte important ca Comisia să respecte dreptul țărilor de a se organiza așa cum trebuie în acest domeniu și, într-adevăr, în lume există uh, Uh, exemple din ce în ce mai uh, puternice de re uh, uh, aducerea acestui sector în domeniul public, având în vedere că privatizarea a eșuat dramatic în acest domeniu al apei. Vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au contribuit la această campanie, dar și la, să mulțumesc și deputaților și grupurilor mai progresiste, însă sunt foarte dezamăgită uh, de PPE, care împreună cu ECR a făcut o rezoluție alternativă și care practic subminează intenția raportului meu este foarte clar că dacă cineva pune față în față aceste rapoarte, vedem care este mai ambițios. Este foarte clar că în acest al doilea raport Comisia nu mai este deloc criticată, uh, nu se mai vorbește despre un drept fundamental la apă și nu se mai critică nici privatizarea cu orice preț al acestui sector și se cere comisiei, cer comisiei să fie neutră și să nu promoveze privatizarea acestui sector. Moțiunea respectivă, din potrivă, este pro-privatizare s-au șters așa de multe aspecte din raportul inițial încât s-a ajuns de la 37 la numai 9 pagini și seamănă mai mult cu un document de poziție al PPE sau unui partid uh, Tory decât uh, cu uh, inițiativa cetățenească și pur și simplu cei care au dorit să dea voce acestei campanii par să fie acum înnăbușiți. Aș dori ca Comisia în sfârșit să răspundă la această inițiativă cetățenească, la această petiție și să știe că suntem foarte dezamăgiți, mai ales dezamăgiți vom fi dacă această rezoluție alternativă va trece, pe care noi nu o sprijinim și, într-adevăr, dacă această alterna- moțiune alternativă va trece, atunci foarte clar această uh, inițiativă cetățenească uh, va eșua lamentabil. Acum un minut, domnul Iacovici, vă rog. e mala Vă mulțumesc. Istria este o mică regiune din Europa, în Croația. Și este poate un bun exemplu al felului în care apa furnizarea apei poate să răspundă nevoilor cetățenilor. Este un drept fundamental. În zonele rurale, 99% dintre oameni au acces la apa potabilă în Croația. Și este vorba despre o companie publică. Tocmai datorită parteneriatelor Um, care există și a solidarității dintre um, cetățeni, ne bucurăm de această furnizare de calitate a unor servicii de calitate și a unei um, ape sigure. Eu fac parte din grupul ALDE, dar sunt împotriva privatizării serviciilor de furnizare a apei și sunt și împotriva uh, verzilor, pentru că numai dacă avem parteneriate uh, uh, public-public și companii publice putem să garantăm dreptul la apă. Domnul Turmes, un minut acum. Uh, fast 2 milioane Bürger Aproape 2 milioane de cetățeni au semnat această inițiativă. Apa trebuie să fie un bun liber, uh, apa nu trebuie să facă obiectul liberalizării, privatizării, uh, nu concernele trebuie să decide ce se întâmplă cu apele și de asemenea cu apa și de asemenea se cerea în această inițiativă cetățenească uh, ca apa să nu facă obiectul vreunor acorduri sau tratate internaționale. Eu mă gândeam că Parlamentul European nu poate decât să susțină această inițiativă cetățenească. Și iată, sunt uh, cu atât mai trist acum uh, văzând ce vor să facă cei de la PPE și cei de la ECR. Iată, aceste voci uh, cer până la urmă liberalizarea privatizarea apei la nivel european și includerea apei în uh, TISA, TTIP și alte acorduri internaționale. Sper ca mâine la vot să putem pune capăt acestei inițiative. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Moraes! Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că a inclus toate elementele care au fost menționate în timpul uh, um, audierii publice care a avut loc la Tesaloniki în urmă cu câteva luni și care se numea Haideți să salvăm dreptul la apă. Aceasta a fost prima inițiativă emblematică a cetățenilor și ar trebui ca apa să dispară din negocierile acordurilor internaționale precum TTIP. Europa nu mai trebuie să continue cu privatizarea serviciilor de furnizare a apei, mai ales în țări unde situația este atât de critică precum um, Grecia, pentru că, de exemplu, chiar în Tesaloniki se dorește privatizarea furnizării apei. E adevărat că amendamentele PP-ului um, au sărăcit cu totul acest raport, acum el nu mai este acceptabil. Apa, salubrizarea sunt drepturi fundamentale ale cetățenilor, așa cum a declarat și Uniunea Europeană și declară convențiile internaționale. Mulțumesc pentru un minut, doamna Fernand. Grazie Presidente, eu volevo ringraziare... Mulțumesc. Eu vreau să mulțumesc colegei Boyland pentru acest raport foarte important. Eu vin dintr-o țară, Italia, unde mai mult de 27 de milioane de oameni au votat pentru ca apa să rămână un bun public. Și totuși, acest referendum uh, nu a fost luat în considerare. Eu nu mi-aș dori ca propunerea de inițiativă cetățenească um, consemnată de milioane de cetățeni să aibă aceeași soartă. De aceea sunt convinsă că este important să votăm pentru această inițiativă cetățenească și pentru acest raport. Doamna Boiland a făcut o treabă excelentă. Uniunea nu poate să-și permită să nu recunoască ceva ce până și ONU a recunoscut, și anume că dreptul la apă potabilă este un drept fundamental al omului. Deja suntem în întârziere în această privință, pentru că nu am recunoscut uh, dreptul la apă potabilă ca fiind un drept fundamental în Uniunea Europeană. Trebuie să dăm uh, respect, să dăm dovadă de respect pentru structura democratică și atunci Comisia trebuie să respecte conținutul inițiativei cetățenești. Eu îmi doresc ca intergrupul um, um, interparlamentar um, în ce privește bunurile publice să fie util în această privință. Domnul Arnott, un minut. Sunt puțin uh, pierdut în spațiu, pentru că sunt în general de acord cu ce spune doamna raportor, că da, este, apa este un drept al omului și că serviciile publice de acest gen nu trebuie să intre în negocierile de tip TTIP. Nu e ceva de negociat în acest cadru. Sunt de acord că apa trebuie să fie un uh, monopol, și este un monopol natural. Personal, uh, sunt de acord cu asta și, într-adevăr, sunt uh, de acord cu diversele idei exprimate în legătură cu țările curse de dezvoltare și am auzit că uh, foarte multe milioane de persoane în Europa au semnat această cetățenie și noi suntem acum uh, nici mai mult, nici mai puțin decât vreo 15 în această sală și mă preocupă în general care uh, ar trebui să fie rolul Uniunii Europene, cum o să se descurce statele membre și cine o să aibă ultimul cuvânt de spus. Deci nu știu cum o să uh, votez. Eu cred că noaptea este un bun sfătuitor, însă înainte de asta vreau să dau cuvântul Comisiei. Thank you, Madam Speaker. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, în numele Comisiei Europene vreau să vă mulțumesc tuturor și în special doamnei raportor pentru acest raport cu privire la inițiativa cetățenească Right to Water. Comisia a explicat în răspunsul adresat uh, petiționarilor sau uh, cetățenilor că, într-adevăr, și din perspectiva sa, uh, accesul la apă este un drept din păcate, accesul la apă nu este neapărat garantat și uh, poate că nu recunoaștem asta suficient de des. Pentru ca toată lumea să aibă acces la apă, însă trebuie să protejăm resursele de apă și asta este una dintre, unul dintre dezideratele noastre. Directiva privind calitatea apei, directiva privind uh, Uh, tratarea apei și alte acte legislative stau la baza gestionării uh, echitabile și raționale a resursei, uh, resurselor de apă. După cum spuneați, accesul la apă și la, la Uh, uh, toate serviciile conexe este un drept al cetățenilor lumii. Din păcate, însă, peste 700 de milioane de oameni în continuare nu au acces la uh, la apă potabilă și 2,5 miliarde de oameni nu au acces la serviciile conexe apei. Tocmai de aceea e important uh, să ne asigurăm că obiectivele mileniului sau obiectivul mileniului care vizează accesul la apă se va transforma în realitate cât mai curând cu putință. Bineînțeles, Uniunea Europeană e dispusă să-și asume toată responsabilitatea care îi revine, atât prin, plan, prin politicile sale externe, cât și prin planuri, uh, politicile sale interne. Sper că cu ajutorul partenerilor vom reuși să ajungem la, acestul, la acest act acces echitabil la apă și asta nu prea târziu. Uh, într-adevăr, uh, accesul uh, la apa potabilă este un drept fundamental și asta nu doar pe plan extern, ci și în Uniunea Europeană. Și în acest sens, iată, Comisia recunoaște apa ca bun public gestionarea apei revine, este de apanajul autorităților na- naționale teritoriale care sunt mai aproape de cetățenii europeni. Uh, Conform tratatelor, iată, un, instituțiile Uniunii Europene nu pot acționa în ceea ce privește gestionarea apelor la nivel uh, național. Uh, autoritățile naționale sunt cele care decid dacă apa este gestionată de către instituții publice sau private. De asemenea, autoritățile naționale sunt cele care decid toate măsurile legate de gestionarea planurilor de gestiune a apelor Și uh, singurul lucru pe care îl putem noi face este să sprijinim practic autoritățile naționale în asumarea responsabilităților lor. Asta se întâmplă și la nivel comercial. Niciun act legislativ european nu a îngrădit posibilitatea autorităților naționale de a gestiona apa după bunul lor, lor plac. Tocmai de aceea vă asigur că apa nu va face niciodată obiectul unor acorduri internaționale precum TTIP-ul. Bineînțeles, ne vom, vă asigur că vom încerca ca toate cele pe care le-am menționat deja să se transforme în realitate, dacă nu s-au transformat deja în realitate. Și ne vom asigura că actele legislative deja în vigoare vor fi într-adevăr puse în aplicare de către statele membre. Și în plus ne vom gândi la noi acte legislative care ar putea uh, veni pentru asigurarea accesului la apă. Și mă refer uh, aici la diferitele politici de mediu, etc. Inițiativa uh, cetățenească, iată, a pus problematica apei în prim plan. Salutăm apelurile dumneavoastră către comisie. Comisia evaluează doleanțele dumneavoastră în uh, contextul evaluării uh, directivei privind apa potabilă, în contextul inițiativei europene privind reutilizarea apei uh, și în cadrul dialogului pe care îl purtăm permanent cu toți actorii implicați, printre care se numără și inițiatorii acestei inițiative cetățenești cu privire la etaloane și servicii publice. Ei bine, în final, dați-mi voie să subliniez un lucru important. Activitățile Uniunii Europene în trecut au asigurat accesul la apă potabilă a majorității cetățenilor europeni. Dar, bineînțeles, provocările există în continuare. Statele membre sunt responsabile de punerea în aplicare a actelor legislative uh, europene și, bineînțeles, Comisia trebuie să se asigure că aceste acte legislative sunt puse în aplicare. Trebuie să colaborăm pentru a ne asigura că legislația privind apa este bine pusă în aplicare și că, prin intermediul ei, se oferă accesul la apă pentru toți cetățenii europeni. Bineînțeles, susținerea a Parlamentului European este întotdeauna binevenită. Trebuie, de asemenea, să oferim mai multă transparență și să implicăm mai bine cetățenii în discuțiile noastre. De asemenea, discuțiile cu privire la accesul la uh, apă, vă asigur, vor fi uh, uh, sunt deja în atenția Comisiei Europene și vor fi și pe viitor. Marea inovare inclusă în tratatul de la Lisabona este, iată, în mișcare. Această inițiativă cetățenească mișcă, într-adevăr, masele europene. Dar, în continuare, există mai multe lucruri care trebuie să fie puse în aplicare. În uh, raportul cu privire la aplicarea uh, metodologiei cu privire la inițiativele cetățenești. Este vorba despre uh, punerea în aplicare a regulamentului 2011 din 2011, 211 din 2011. Am uh, reușit să tragem o serie de concluzii, o serie de concluzii care ne vor permite să îmbunătățim acest instrument atât de binevenit pe viitor. Acum așteptăm instrument, raportul Parlamentului Parlamentului European pe această temă a inițiativei europene cetățenești și acest raport ne va ajuta să venim cu noi propuneri de îmbunătățire a acestui instrument, astfel încât el să fie cât mai eficient cu putință. Comisia așteaptă cooperarea strânsă cu Parlamentul European pe cele două uh, Uh, teme esențiale. Uh, viitorul inițiativei uh, Right to Water și viitorul inițiativei cetățenești. Doamna președinte, mulțumim, domnule comisar, dezbaterea s-a încheiat, mâine vom vota.